Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Ah, trecem la punctul 16 de pe agenda noastră de astăzi, schimb de opinii cu domnul Karel Schwarzenberg, ministrul afacerilor, ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, în numele președinției cehe. Doresc să-l întâmpin pentru prima oară în această comisie și pentru a doua oară în Parlament, pentru că ați mai fost oaspetele nostru la plenara de la Strasbourg. Ne bucurăm să continuăm să cooperăm cu dumneavoastră, deoarece comisia noastră a trimis o delegație și a avut onoarea să vă întâlnească la Praga în timpul vizitei noastre de pregătire uh, parlamentară. De asemenea, mă bucur să-l întâmpin pe vicepreședintele afacerilor externe a Republicii Cehe, domnul Jan Koholt, care va conduce un dialog uh, cu comisia noastră săptămâna viitoare și senatorii cei prezenți la întâlnirea noastră de astăzi, domnul Ludek Sepcic, președintele Comisiei de Afaceri um, Europene, și domnul uh, Tomaș Grulei. Bine ați venit! Domnule ministru, știm că președinția cehă și-a propus uh, scopuri, obiective foarte ambițioase, dar așa cum se întâmplă uneori în viață, de multe ori viața nu ține cont de acestea. Aceste, aceste scopuri ambițioase sunt considerate a fi extrem de actuale ca importanță, pentru că se referă la parteneriatul estic, se referă la co- relațiile transatlantice, uh, securitatea energetică și am menționat doar partea aceasta legată de afacerile externe ale președinției cehe în acest context. În ultimele săptămâni am văzut evenimente recente referitoare la politica mm, estică a mm, Uniunii Europene, eveniment și alte evenimente mm, afective, să le spunem, referitoare la problema securității energetice. După cum știți, ați făcut o vizită la, s-a făcut o vizită la banda în Fâșia Gaza. O problemă extrem de focală a comisiei noastre. Așadar, această, Orientul Mijlociu și războiul gazelor, toate acestea sunt probleme extrem de preocupante. Noi vă, noi vă urăm mult succes în a conduce politica externă a Uniunii uh, Europene uh, în următoarele șase săptămâni. Vom încerca să vă ajutăm și în același timp ne așteptăm la rândul nostru să fim informați, așa cum se întâmplă în general pe, o, pe această perioadă de șase luni, când am vizitat, uh, s-a agreat acest lucru cu ocazia vizitei noastre de la Praga. Încă o dată, bine ați venit, domnule președinte, domnule ministru, și aveți cuvântul. Mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această ședință. Sper că este foarte important ca, după ratificarea tratatului de la Lisabona să fim conștienți, ă, importanța acestui, acestei comisii parlamentare să fie și mai mare. Cred că este acesta lucrul cel mai util pentru fiecare guvern. Pentru noi este de importanță primordială să fim, să ne confruntăm cu chestiuni extrem de dificile, deoarece pentru că îi aduce pe miniștrii afacerilor externe la realitățile lumii, la realitățile lumii terestre. Ați avut dreptate ce ă, președinția cehă a început într-o avalanșă de evenimente care ne ă, confruntă cu provocări majore, ce necesită soluții rapide, și, dar care nu uh, pot fi realizate pe cât de repede am dori. Un sta, suntem un stat uh, membru tânăr care a, pre, a preluat pentru întâia, pentru prima oară uh, președinția, așadar situația și da, datoria sarcina noastră nu este deloc uh, ușoară. În legătură cu situația din fâșia Gaza, a ajunge la o soluție este un proces pe termen lung. Prioritatea noastră actuală este să atenuăm uh, situația umanitară catastrofală de acolo și să revenim la procesul politic. Situația are un, uh, este foarte complexă. Probleme vechi de când lumea a reajuns la suprafață. Problema Hamasului, Siria, Iran. Trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Preșe Fatah, președintele și președintele Hamas, deci toate Până la urmă, o soluție între interstate este cea mai bună soluție pașnică uh, și trebuie neapărat reluate discuțiile tratativele de pace. Subliniem de aceea nevoia, nevoia de a vedea un proces tangibil de reconciliere sprijinit de Egipt și de Liga Arabă. Nu putem decât să ajutăm și Trebuie să reținem însă că soluția principală trebuie să fie um, să se afle în mâinile țărilor din regiune. situația de, de, ostilitate care există și după um, acel um, acord unilateral de, încercare, de încetare a, a focului ne îngrijorează. prin, iar prin proclamarea um, victoriei Hamas, um, situația totuși nu se îmbunătățește. Troi, delegația Troica UE a vizitat regiunea și a reușit să, uh, adu- să furnizeze ajutoare umanitare contribuind la încetarea unilaterală a focului. Președinția apoi a emis două declarații și pregătește agenda pentru următoarele evenimente, inclusiv uh, sesiunea Consiliului, plus uh, pregătirile pentru apropiatul summit de la Sharel Sheikh. Apoi, uh, a apărut necesitatea sprijinului și creării pentru crearea unei, unui stat palestinian viabil, care să, trăie, să conviețuiască în pace și securitate cu statul evreu. În ceea Eh, trei, trei observatori de la Ministerul Ceh al Afacerilor Externe au eh, ajuns în, eh, în Gaza și sper să ia legătura cu ONG-urile, cu, insta, cu toate organizațiile internaționale din zonă, apoi Comitetul Crucii Roșii, astfel încât sper ca Uh, la următoarea noastră ședință să existe un raport asupra situației Dorim să uh, realizăm un control care să funcționeze bine în ceea ce privește situația din Gaza, apoi monitorizarea granițelor și folosirea uh, mării de partea Israelului deschiderea um, canalelor de comunicare și înlăturarea blocadei. Președinția cehă um, pe 9 ianuarie a cerut uh, Israelului să deschidă canalele de comunicare și uh, Uniunea Europeană examinează în continuare posibilitatea de, de extindere a deschiderii și altor uh, canale de comunicare. Reconcilierea cu Palestina. Uniunea Europeană trebuie să lucreze în vederea obținerii încheierii unui acord uh, cu statul palestinian. Apoi, problemele legate de securitatea energetică Aș dori să vă, să vă reamintesc în acest sens că Republica Cehă, înainte de preluarea președinției, iar acum cu atât mai mult, insistă pe faptul că trebuie, avem nevoie de o politică comună în domeniul energetic european, la nivel european. Ne confruntăm cu această sarcină și iar aceste probleme costă foarte mult uh, și au costat mult uh, populația întreagă și mai ales unele state din Uniunea Europeană. De aceea, um, energia, uh, securitatea energetică a devenit o prioritate pe agenda noastră de lucru. ex s-a realizat, uh, însă un, un problema prețului uh, nu a fost rezolvată, dar echipamente de monizare însă au fost uh, deja desfășurate și se, tocmai am fost informat că gazul a început să curgă și um, livrările au ajuns la granița cu Slovacia. S-au învățat niște lecții. Rusia și Ucraina nu sunt furnizori de încredere. Europa trebuie să se găsească la, surs, la surse alternative și la alte conducte. În acest context, pro, proiectul Nabucco crește în însemnătate. Alte lecții învățate desfășurarea, întărirea acestor relații în Europa nu va fi deloc ușoară și s-ar putea să apară și riscul legat de terțe țări care pot intra pe piață. Nu trebuie să existe um, o conducere ineficientă din partea guvernelor. Eforturile trebuie să continue, trebuie să se amplifice discuțiile în întreaga Europa pe această temă a securității energetice. Dorim să continuăm dialogul cu Rusia, bineînțeles. Este acest, acesta, acest lucru este în interesul tuturor, inclusiv Rusia. Dialogul trebuie să fie plin de substanță și continuu. În timpul președinției noastre, sperăm ca progrese importante să fie făcute în ceea ce privește negocierile privind acordul de cooperare și parteneriat nou cu Rusia. Un scop principal al președinției noastre este politica de vecinătate a Europei și parteneriatul estic. Acest parteneriat este este definit ca o consolidare a cooperării cu Europa de Est, Uniunea Europeană, are nevoie de o politică clară și coerentă. Sugestiile legate de substanța parteneriatului estic dorește să crească calitatea relațiilor UE cu aceste țări, ci de asemenea să crească standardul de viață în aceste țări. Este foarte important să ne ocupăm de patru chestiuni cheie. Parteneriatul estic nu este îndreptat împotriva nimănui, ci este o politică pozitivă care dorește să consolideze noile state membre și cele șase state din Europa de Est. Apoi, este neutru din punct de vedere um, bugetar. În perspectiva financiară curentă, nu este nevoie de creșteri semnificative în buget alocate pentru special pentru cooperarea cu aceste țări, pentru că costurile ar fi neglijabile în comparație cu beneficiile, cu avantajele acestui parteneriat Și bineînțeles că nu avem nevoie de o cooperare costisitoare cu alte state. E vorba de politici proiecte desfășurate în regiune. Pe de altă parte, nu este un înlocuitor ieftin pentru extindere, ci este ceva uh, făcut la comandă care să consolideze prosperitatea în regiune. O altă chestiune în care trebuie să facem progrese se referă la Balcanii de Vest. Progresele făcute în procesul de stabilitate și stabilizare și asociere care să ducă la un rapproșment al acestor țări către UE este un obiectiv cheie al președinției CCH. Priorit, uh, prioritățile pe termen lung nu vor fi uitate în ciuda uh, importanței altor chestiuni. Uniunea Europeană a confirmat în trecut, în repetate rânduri, că țările din Balcanii de Vest au, într-adevăr, o perspectivă europeană. Președinția cehă intenționează să facă progrese majore în acest domeniu, ajutând țările candidate să se apropie de aderare și ajutând țările asociate să se apropie și ele de statutul de, țară, de stat candidat. Presupunem că după Muntenegru, care și-a, deplinit, și-a depus cererea în decembrie 2008 de aderare, alte țări îi vor urma în timpul președinției cehe. Președinția va face eforturi pentru a, realiza, pentru a urmări aceste cereri prin proceduri adecvate, astfel încât Comisia Europeană din punct de vedere al experților, să poată evalua nivelul de pregătire al țărilor respective, precum și calitatea reformelor din aceste țări. Președinția cehă intenționează de asemenea să continue sprijinul acordat pentru stabilizare și dezvoltare economică în Kosovo, în termeni practici, prin uh, misiunea respectivă. Kosovo face parte din, din Balcanii de Vest, la fel și de aceea merită o, o atenție importantă din partea Uniunii Europene. În această privință, o contribuție esențială constă în întocmirea unui raport de Comisia Europeană care va uh, menționa uh, acest instrument de stabilizare și asociere pentru Kosovo. Nu trebuie să nu. trebuie să ne gândim și la problemele din Kosovo și țările înconjurătoare datorită crizei economice din Europa. Și și ne temem că problemele dintr-o țară ar putea să afecteze alte, ță alte țări, cum ar fi, de exemplu, șomajul într-o țară care are 6% șomaj. În ceea ce privește relațiile transatlantice, UE este considerat un partener cheie Ambele părți au de câștigat din această alianță, deși interesele pot fi diferite. Sarcina principală a președinției cehe constă în a stabili, a încheie relații bune între Uniunea Europeană și administrația americană și să confirme importanța strategică a parteneriatului între UE și SUA. De asemenea, trebuie să stabilească agenda acestui parteneriat și noi dorim să realizăm acest lucru discutând cu Statele Unite. Uh, voi vizita Washingtonul la începutul lunii februarie pentru a prezenta agenda președinției cehe administrației americane și uh, voi vorbi cu, cu reprezentanți importanți ai administrației americane. De asemenea, intenționăm să organizăm o vizită a președintelui american în Europa cu ocazia ce de asemenea dorim să asigurăm că aceste întâlniri se vor, între Uniunea Europeană și SUA vor avea loc, două în cadrul președinției cehe. Uh, în primăvara lui 2007 s-a creat un nou mecanism de cooperare transatlantică și interesul nostru este să continuăm toate activitățile existente ale acestui proces de cooperare transatlantică. Dorim de asemenea să realizăm un plan de activitate pe termen mediu și pe termen lung în timpul sesiunii, cu ocazia sesiunii Consiliului. Uh, acest parteneriat transatlantic nu înseamnă numai SUA, ci și Canada. Avem multe interese comune și cu Canada, mai ales în domeniul economic. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru că m-ați ascultat. Uh, Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Acum uh, propun să acordăm cuvântul pentru intervenții. Pentru că există foarte mulți doritori, propun să limităm timpul de intervenție la un minut jumate. Are cuvântul domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să vă urez bun sosit în numele Partidului Popular European și aș dori să vă urez mult succes în această perioadă de președinție cehă. Pot să vă spun că ne-a plăcut foarte mult intenția dumneavoastră de a ratifica cât mai repede posibil tratatul de la Lisabona. Acum, în acest context, aș dori să vă formulez câteva întrebări mai întâi. Prima se referă la situația din Gaza și este clar că evenimentele se dezvoltă cu o rapiditate crescândă. Uh, domnule președinte, în exercițiu, ar exista oare vreo posibilitate, așa cum, s-au cum am auzit din partea câtorva miniștri de afaceri externe, în așa fel încât să se ridice blocada fâșiei Gaza și să se instaureze un guvern provizoriu? Și în acest caz, oare am putea să excludem Hamasul de pe lista organizațiilor teroriste în uh, Uniunea Europeană în cazul în care s-ar uh, instaura acest guvern provizoriu și în cazul în care Israelul ar accepta Uh, tot procesul de negociere pentru uh, a avea uh, negocieri cu autoritatea palestiniană. O a doua întrebare, domnule președinte. Astăzi dimineață, directorul general al relațiilor internaționale ale Comisiei Europene a venit în comis fața Comisiei noastre și ne-a vorbit despre relațiile cu uh, țările din uh, Orient. Și se pare că există o dorință de a progresa în mod rapid către un acord de asociere strategică cu aceste țări și președinția cehă este oare uh, dispusă să mobilizeze toate, recursul, toate fondurile necesare pentru a înainta în acest dosar? Și în final, uh, secretara de stat, doamna Hillary Clinton, a spus uh, în momentul în care a apărut uh, în fața Senatului, că Statele Unite nu vor putea să rezolve singure toate problemele care se ivesc din cauza unei lumii din ce în ce mai globalizate. Și nu va putea face acest, însă nici noi nu putem să facem acest lucru fără ajutorul Statelor Unite. În afară de ședințele pe care le aveți deja prevăzute și în afară de uh, cel mai bune intenții pentru a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, aveți uh, un catalog de propuneri concrete pentru a aprofunda relațiile noastre cu uh, Statele Unite? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Salafranca. Are cuvântul doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în numele grupului meu vă urez mult bun venit, ca și domnul Salafraca, în fața comisiei noastre și sper că președinția cehă se va, uh, va fi însoțită de succes pe parcursul ei. Aș uh, fi avut aceeași întrebare ca și domnul Salafranca cu privire la negocierile uh, care vor pune capăt într-un final blocadei Gaza. Două întrebări Uh, întrebări pe care le-am desprins din scrisorile pe care le primesc în momentul de față. Prima întrebare se referă la încălcarea dreptului umanitar și a dreptului internațional, uh, care a fost uh, încălcarea evocată nu numai de către ONG-uri, dar și de către domnul comisar lui Michel, în momentul în care uh, recent s-a exprimat cu titlu personal cu privire la acest subiect. Ce dorește să facă președinția cehă în legătură cu aceste acuzații de, de încălcare a dreptului militar, a dreptului umanitar și internațional și care vor fi incidențele acestea asupra acordului de asociere. Nu mă refer la aspectul politic, ci mă refer doar la acordul de asociere. O a doua întrebare. Au existat distrugeri imense în Gaza și eu personal aș fi vrut să se organizeze o anchetă care să facă o listă întreagă, exhaustivă a distrugerilor de acolo. Și întrebările pe care cetățenii mi le pun sunt următoarele. Uniunea Europeană oare va continua să reconstruiască tot ceea ce pe parcurs se distruge fără să ceară niciun fel de uh, conturi uh, Israelului? Bineînțeles, nu ne putem permite să nu reconstruim. Trebuie să facem acest lucru. Însă cui anume trebuie să... pe cine să tragem la răspundere? Cui putem cere conturi? Cine? Mulțumesc, doamna Kaiser. Domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Și în numele grupului meu politic aș dori să vă urez mult succes la ratificarea tratatului de la Lisabona, de care avem mare nevoie, în special în aceste vremuri de criză politică și economică. Aș dori să vă adresez două întrebări ambele vizând Balcanii de Vest. Cum anume dorește președinția cehă să sprijine Croația să rezolve problemele cu vecinul din nord, astfel orice alte negocieri uh, au ajuns la un impas. Ați candidați uh, intenționează să intenteze proces în justiție la Haga datorită crimelor comise în uh, ultimul război. Cum anume doriți să participați, să contribuiți la uh, reconcilierea din regiune? Iuran Grup. Serdecznie witam pana. Aș dori să vă urez bun venit în Parlamentul European în numele grupului UEN. Acum, de fiecare dată când există o criză, sunt foarte multe declarații, criză energetică, care readuc în atenție proiectul Nabucco. Faptul că astăzi uh, s-a reluat furnizarea gazelor, asta nu înseamnă că astfel de probleme nu vor mai interveni pe viitor. Aș dori să întreb în ce măsură președinția vizează inițiativa de termen lung care să ne ajute să evităm astfel de situații în viitor și pași concreți pentru crearea conductei Nabucco și a unei politici uh, corespunzătoare. Domnul Horacek první část česky frakce zelených srdečně vítá a zdraví. Mulțumesc. În primul rând aș dori să urez bun venit președinției cehe în numele grupului nostru. Acum, Cu toate asigurările date, situația din Rusia în ceea ce privește drepturile omului de la uciderea Anei Polițchea nu s-a îmbunătățit. Și iar jurnaliștii uh, trebuie sprijiniți pentru a-și desfășura activitatea. Întrebarea mea către președinția cehă care și-a propus uh, ca o prioritate relația cu uh, Rusia și drepturile omului. Ce anume intenționa să faceți în această direcție? Vor... Decui. Mr. Centefilides. Domnul Centefilides. Domnule președinte, aș dori să vă adresez două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește energie, există informații din partea primului ministru turc, Erdogan, care a avut uh, întâlniri la Bruxelles ieri și a amenințat că va împiedica construcția conductei Nabucco dacă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană nu progresează. Așa cum se știe, un membru al UE, Cipru a introdus o obiecție în ceea ce privește negocierea acestui capitol. Datorită găsirii de depozite de gaze în mare, în largul coastei Ciprului eu cred că nu se poate proceda așa în ceea ce privește Nabucco. În al doilea rând, aș dori să mă refer la deschiderea capitolului de energie cu Turcia. Acum, ceea ce privește conflictul din Gaza, dat fiind violarea drepturilor omului a oamenilor din fâșia Gaza prin aceste atacuri uh, izraeliene și construcția de zidului despărțitor, <clears throat> limitarea dreptului la liber circulație a cetățenilor, ținând cont de toate aceste lucruri și de atacul asupra fâșiei Gaza, pentru că a fost vorba de o invazie îngrozitoare care a costat și multe vieți omenești. Cum anume se va reflecta acest lucru pe, asupra acordului uh, cu Israelul? Mulțumesc, acesta a fost uh, primul uh, tur de întrebări. În cea de-a doua rundă de întrebări vom monitoriza mai de aproape timpul de vorbire. Domnule ministru, aveți cuvântul pentru a da un răspuns. Uh concerning I don't think uh, în ceea ce privește guvernul uh, provizoriu, avem un uh, guvern palestinian legitim sub conducerea președintelui Abbas, care este recunoscut de Uniunea Europeană și de comunitatea internațională. Așadar, nu știu uh, cine altcineva ar putea fi guvernul interimar. În ceea ce privește Hamas, renunță la terorism și acceptă principiile de drept, am putea relua o discuție politică. ar, nu ar fi primul uh, exemplu din, de acest gen uh, pentru că avem un precedent în Irlanda. Trebuie să recunoaștem că lucrurile evoluează, astfel de mișcări evoluează. Așadar, dacă Hamas se transformă într-o mișcare politică reală, nu ar fi nicio problemă. Însă trebuie să renunțe la violență. Acum, în ceea ce privește reconcilierea din Balcanii de Vest, este ceea ce ne dorim cu toții. Suntem pregătiți să oferim sprijin. Cred că în momentul de față rolul cel mai important uh, este asumat de Egipt. Poate vă amintiți că chiar înainte de începutul războiului, a existat o întrerupere a discuțiilor între Fatah și Hamas. Așadar, în, nu putem uh, decât uh, spera că Uniunea Europeană își va putea aduce contribuția la rezolvarea problemei palestiniene. Așa cum vă spuneam deja în alocuțiunea mea introductivă, în momentul de față nu există cereri de a investi mai mulți bani în parteneriatul estic cu Europa de Est. Pentru a preciza, noi considerăm această inițiativă ca pe una care care nu are menirea să ducă la crearea de instituții, ci va fi bazată pe proiecte. Multe proiecte se vor baza pe altele deja existente care ar trebui să beneficieze de o mai bună coordonare, dar în momentul de față nu există nevoia de fonduri. Acum, în ceea ce privește relația cu Statele Unite, vă spuneam că voi pleca la Washington luna viitoare. Sperăm că în vizitele pe care le va efectua în Europa, președintele Obama va avea întruniri și cu oficialități europene? Și sigur că există chestiuni importante de discutat. precum situația din Afganistan și, sigur, în acest context și în Pakistan. Trebuie să discutăm cu Statele Unite procesul de pace din Orientul Mijlociu, chestiunea retragerii în ultimele săptămâni și, bineînțeles, uh, um, trebuie abordate și problemele cu Iranul, ceea ce privește activitatea nucleară. Acestea sunt cele mai importante chestiuni pe care trebuie să le discutăm. În ceea ce privește adresa, uh, întrebarea doamnei de Kaiser. Well, uh, I do think that, uh, I do think the president... Cred că pentru moment președinția nu ar trebui să-și asume rolul de judecător Dar am văzut până acum aici un război în care chestiunile umanitare să fie respectate întru totul. În momentul de față trebuie să ne concentrăm asupra măsurilor umanitare de imediată necesitate în Gaza, iar apoi, ca pas următor, reconstrucția. Bineînțeles, violarea legislației umanitare, dacă va fi confirmată, va trebui să discutăm despre consecințe. Dar uh, acest lucru trebuie mai întâi confirmat, iar apoi putem discuta. În momentul de față ne pregătim pentru a discuta o situație într-una din seri cu ministrul israelian al afacerilor externe și uh, în altă seară, deci o dată diferită cu ministrul de externe palestinian. Însă ceea ce se poate face în momentul de față în Gaza trebuie însoțit de sprijin din partea Israelului. Deschiderea granițelor, punctelor de trecere a frontierei, etc. Așadar, trebuie să menținem un contact strâns cu uh, Israelul, dar și cu statele arabe. Nu va fi un lucru ușor, dar uh, suntem pregătiți. În ceea ce privește întrebarea domnului Cacin, în legătură cu problemele din Balcanii de Vest. Obiectivul nostru este de a aduce toate țările din Balcanii de Vest cât se poate de aproape de Uniunea Europeană, scopul final fiind acela ca toate aceste state să devină membre ale Uniunii Europene. Sigur că în momentul de față, Croația este țara cea mai, cea mai bine pregătită și cu toții ne așteptăm ca procesul de aderare să continue fără obstrucționări. Știm cu toții despre problemele dintre Slovenia și Croația. Probleme însă care trebuie rezolvate de părțile implicate. Uniunea Europeană poate să-și ofere sprijinul dacă vor fi de acord ambele părți. Și a ne apropia astfel de o soluție, dar E clar că ambele părți vor trebui să dea dovadă de disponibilitate pentru compromis și să facă concesii reale. Fără acest lucru nu va fi posibil. Așadar, sperăm că această rivalitate din trecut nu va bloca evoluția procesului de aderare a țărilor din Balcanii de Vest. Desigur, Trebuie să ne dăm seama că acest conflict nu este o problemă doar pentru Croația și Slovenia. But, uh, gives a bad impression about, about this region in the whole of Europe. Însă las o impresie proastă în ceea ce privește această regiune. Sper că aceste state sunt conștiente de responsabilitatea care le revine pentru a soluționa această problemă cât se poate de repede. Uh, concerning the energy policy. Acum, în ceea ce privește chestiunea energetică. Nabucco, după cum știți, uh, which is in the hand of private companies. Este o inițiativă a unor companii private. Nu sunt implicate direct state europene. va trebui să ajutăm aceste companii să demareze proiectul, sigur că mai rămâne chestiunea aprovizionării suficiente cu gaze a acestei conducte. Trebuie să demarăm un dialog intens cu toate statele relevante și, prin urmare, Republica Cehă, ca și stat care deține președinția Uniunii Europene, va organiza o întâlnire cu privire la așa numitul Coridor de Sud, care se dorește a fi o întâlnire între Uniunea Europeană și țările de tranzit, precum Turcia, Georgia, Armenia, și țările producătoare din întreaga regiune a Mării Caspice. Va fi cu siguranță o întâlnire foarte importantă. Uh, so the questions of um, MP Horacek. Uh... Ca să răspund la întrebarea domnului deputat Horacek, aș dori să vă spun că noi pregătim o întâlnire cu uh, partenerii noștri de aprovizionare energetică, pentru că, într-adevăr, în Rusia există o încălcare a drepturilor omului care nu uh, și are rostul. Uh, și uh, noi uh, nu putem admite acest lucru. And then we have the next. we have yes, uh, yes, oh yes, oh, we have the Cypriot uh, question. Tifalides, yes, Tifalides. Și acum, ca să răspund la întrebarea domnului deputat Antafilides. Uh, problema în ceea ce privește Nabucco, am explicat deja lucrurile. În fond și la urma urmei, este în interesul uh, partenerului turc să existe, să fie o țară uh, de tranzit fiabilă. Și ar fi în interesul Turciei să nu urmeze exemplele proaste pe care le-am putut constata în alte regiuni și să se asigure că tranzitul gazului sau al petrolului se face în cele mai bune condiții. Tranzitul este un lucru și de altfel o țară de tranzit investește foarte mulți bani în acest lucru Și toate aceste uh, decizii politice ar putea să se dovedească ulterior contraproductive. După cum bine știți, președinția cehă este în favoarea ideii ca într-o bună zi Turcia să uh, adere la Uniunea Europeană. Noi sperăm că procesul de reformă lansat în Turcia va continua și va permite rezolvarea de asemenea și tensiunilor cu Cipru. Pentru că, bineînțeles, doar astfel uh, Turcia va putea adera la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. A, ah, dacă îmi dați voie, încă un singur punct. Încălcarea, un punct pe care l-am uitat. Încălcarea drepturilor omului în Palestina. și dacă acest lucru ar putea avea vreo influență asupra cooperării noastre cu ei. În ceea ce privește cooperarea, o mai bună cooperare cu această regiune uh, O primă condiție este să avem un dialog de asemenea cu Israelul pentru a avea cea mai bună poziție posibilă pentru palestinieni. Atâta vreme uh, cât Uniunea Europeană nu a fost uh, acceptată de către Israel ca un partener de discuție, este clar că uh, rezolvând acest lucru am putea rezolva multe alte lucruri. Acum, israelienii încep să ne asculte, încep să asculte Uniunea Europeană și acest lucru reprezintă un adevărat succes al diplomației europene. Însă, în momentul în care, deschid, în care vorbim în mod deschis despre încălcări ale drepturilor omului, ale palestinienilor, ă, drepturi care ar fi încălcate, trebuie să fim atenți. Din nou, cred că este în interesul Uniunii Europene să aibă cele mai bune relații posibile atât cu statele arabe din regiune cât și cu Israelul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Trecem acum la domnul, a doua rundă de întrebări, domnul Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod eh, predsednik, spoštovani kolegi. Eh, pridružujem se čestitkam. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să vă felicit pentru obiectivele ambițioase pe care și le propune președinția cehă. în special în ceea ce privește decizia de a sprijini aderarea la NATO a acestor țări. Eu cred că președinția cehă poate avea o contribuție în ceea ce privește continuarea negocierilor uh, Croației și că se va utiliza o documentație specifică pentru aceste negocieri. Bineînțeles că Slovenia nu poate fi de acord cu prejudicierea problemei frontierei din partea Croației. Să sperăm că declarația comună a celor două state din 91, din 25 a 6 um, va fi avută în vedere. Nu putem uh, continua decât dacă ținem cont de principi principiul pactum sum servantă. Astfel, au de câștigat atât Croația cât și Uniunea Europeană. Mr. Mr. Mulțumesc. Care comentul domnul Scholcek. Yes, Thank you, Chairman am trei întrebări scurte. prima se referă la lisabona pentru că ați spus uh, pe bună dreptate că avem nevoie de ratificarea tratatului de la lisabona pentru că avem nevoie de o politică europeană mai coerentă de apărare. de asemenea ați spus că avem nevoie de tratatul de lisabona și pentru politica europeană will the Czech Republic ratify? So this is my question. When? Iată întrebarea mea. Când anume și cum anume uh, Republica Cehă va ratifica acest tratat de la Lisabona? În al doilea rând, ca să mă întorc la subiectul Gaza, dumneavoastră ați spus că poziția noastră față de Israel nu este chiar atât de puternică, uh, că nu avem uh, discuții cu Hamasul și atunci mă întreb eu cum anume vom putea organiza nu numai efortul umanitar, dar și eforturile de pace. Cum vom organiza procesul de reconstrucție în Gaza dacă nu avem discuții cu administrația Hamas? Că ne place sau nu Hamasul, uh, realitatea este că și a Gaza este administrată de către Hamas. Cel de-al treilea punct este următorul. Sunt de acord cu prioritățile președinției cehe, așa cum le-ați prezentat. E clar că Republica Ceha are cunoștințe, are expertiză în aceste uh, chestiuni. Uh, de asemenea, ne dorim și o oarecare continuitate în politicile europene. Uh, mă refer aici la Uniunea pentru Mediterana, președinția franceză a demarat foarte bine acest proiect și atunci aș fi dorit să știu uh, pe acest subiect care sunt prioritățile uh, președinției cehe în ceea ce privește Uniunea pentru Mediterana. Mulțumesc. Are cuvântul la domnul Mațachis. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Sunt de acord cu cei care spun că nu discutăm cu Hamasul, dar oare de ce avem noi o listă de organizații teroriste mai întâi de toate? Pentru că dacă Al-Qaeda sau dacă Hamasul își uh, uh, încetează violența, atunci nu vor mai figura pe această listă de organizații teroriste și nu prea văd rostul. Acum, în ceea ce privește NATO, NATO este un pilon de securitate uh, în uh, regiunea noastră și 26 din cele 27 de state membre sunt membre în NATO, excepția fiind, bineînțeles, Cipru. Și aș vrea să știu, oare nu am putea convinge uh, guvernul cipriot să uh, adere la NATO? Poate că am putea convinge Turcia să nu își exercite dreptul de vot față de uh, candidatura Ciprului pentru NATO. Acum, în ceea ce privește distrugerile din Gaza, foarte multe infrastructuri au fost distruse, dar acestea au fost plătite de către Uniunea Europeană. Ați putea eventual să ne spuneți că Uniunea Europeană n-ar plăti pentru reconstrucție, ci mai degrabă să fie Statele Unite și Israelul care să plătească acele, acea reconstrucție. Și acum, Având în vedere schimbarea administrației americane, vedem care sunt reacțiile din partea Rusiei, vedem care sunt pericolele pentru Uniunea Europeană. Oare nu am avea îndoieli în ceea ce privește evoluția acestui dosar? Mulțumesc, spune domnul președinte. Mr. Domnule președinte al Consiliului, eu sunt raportorul european pentru Croația și Kosovo. De aceea doream să vă întreb, în primul rând, există probleme bilaterale între mai multe state? Au existat astfel de probleme și în alte procese de aderare, dar uh, de aceea negocierile nu au fost blocate. Și acum, independent de soluționarea problemei bilaterale, cum credeți că este posibil ca toate capitolele să fie deschise în cursul uh, președinției cehe pentru a putea fi finalizate în cursul acestui an, așa cum a solicitat uh, Parlamentul European în uh, repetate rânduri. În al doilea rând, Kosovo. Soluția acestei probleme se bazează pe propunerile <clears throat> Atisarii. Drepturile minorităților sunt consfințite prin Constituție. Întrebarea este însă cum rămâne cu Kosovo și uh, ne, imposibilitatea de a indivizibilitatea statală a acestui teritoriu. Pentru Uh, și dacă vă intenționați cumva să uh, discutați și problemele uh, prizonierilor. Vreau să subliniez încă o dată că un Republica Cehă se află acum la conducerea Uniunii Europene. Vă urez mult succes, iar această președinție va fi o mare realizare din punct de vedere politic. Vreau să spun, domnule ministru, că am fost surprins săptămâna trecută la Strasbourg, joi, la dezbaterile cu privire la drepturile omului, că nimeni n-a fost prezent acolo în numele președinției cehe ca observator. A fost o uh, surpriză pentru mine, pentru că mi-aduc aminte de întâlnirile noastre clandestine acum 20 de ani în munți, la granița dintre Cehoslovacia și Polonia, când uh, drepturile omului era o absolută prioritate pentru noi. Atunci, în timpul altei președinții, cea germană, de exemplu, am trimis, s-au trimis observatori la aceste dezbateri, domnul ministru pentru drepturile omului, care a fost trimis cu observator la Parlamentul European. Întrebarea mea este următoarea. Agenda cu privire la drepturile omului. Aveți o strategie specială pe această temă în președinția cehă pentru lunile care vor urma? Mulțumesc! Domnule Posel, domnule Onușchevici. Mulțumesc. Am două întrebări. Una se referă la preocuparea exprimată adesea de Parlamentul European în legătură cu proiectul Nabucco și alte proiecte similare. Parlamentul a arătat nevoia de a avea un angajament uh, financiar din partea Uniunii Europene uh, vis-a-vis de act pentru accelerarea acestui proces. Aș dori să citez acum ceea ce putem citi din declarația domnului președinte Barroso, care spune Dorim să vedem un acord rapid la Consiliu vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei pentru 5 miliarde de euro bani fonduri necheltuite care să meargă în cheltuiri pentru, infra- cheltuieli pentru infrastructură, mai ales în domeniul energetic. Președinția cehă ar recomandă acceptarea sugestiei din partea Comisiei. Altă întrebare referitoare la planul de bază al președintelui Medvedev, care a venit cu ideea unei, uh, unui nou aranjament pentru securitate în Europa, acum, câte, acum mai multe luni. Acum, după ultimele situații, după ultimele evenimente, Rusia a abandonat, se pare, această idee oricum ea rămâne încă pe rol. Care este uh, viza, uh, întrebarea, uh, uh, părerea dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult, domnul Brock. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, două observații scurte. Prima, spuneți că aveți contacte strânse cu Washingtonul. Înseamnă acest lucru că există oare șanse ca administrația americană să facă din Orientul Mijlociu o prioritate acum la început de mandat, astfel încât acest armistițiu să poată fi permanentizat. Și aici doresc să vă sprijin în afirmația pe care ați făcut-o vis-a-vis de Hamas. Partenerii noștri sunt palestinienii <clears throat> care nu sunt moderați, deci cei moderați, care ne putem baza. Iar a doua întrebare, o chestiune care a fost uh, bine gestionată de președinția cehă. Dacă în chestiunea energetică nu ar fi oare timpul să ne întărim eforturile în ceea ce privește acordul de cooperare cu Rusia pentru a face uz oarecum de uh, conștiința încărcată a rușilor. Mulțumesc, domnule Brock. Acesta ne duce la sfârșitul rundei a doua de întrebări. Domnule ministru, aveți cuvântul. Sag mehr. Ähm, bist du das hier. Aș dori să răspund membrilor Parlamentului European. Să fim deschiși. Ne străduim să sprijinim cât mai mult procesul de aderare al Croației în Uniunea Europeană, pentru că am hotărât cu mult timp în urmă și ar trebui să ne ținem promisiunea. Dacă Croația își îndeplinește condițiile necesare. Așa cum v-am spus, însă, cred că este foarte important ca problemele bilaterale cu țările învecinate să fie rezolvate de Croația. Suntem gata să ajutăm, dar numai dacă ambele părți sunt de acord. Este o problemă interstate. Întrebarea domnului Vocec. Cred că putem vorbi de ratificarea cehă, certum quod, certum quando. Sunt optimist însă că vom vedea aceasta în viitorul apropiat dar Parlamentului îi place foarte mult când calendarul este stabilit de guvern sau de un ministru care nici măcar nu este membru al Parlamentului și trebuie să ne bizuim pe Parlament. Faptul că va fi stabilit, va fi pus pe agenda Parlamentului. Sunt optimist oricum. Da, sunt sigur de un lucru că va fi ratificat. În ce zi, în ce săptămână sau în februarie, nu pot să vă spun acum. În legătură cu fâșia Gaza. Este evident faptul că Hamas are o, deține o poziție puternică în Gaza, în fâșia Gaza, este un lucru neîndoielnic. Bineînțeles că trebuie să vedem ce se întâmplă totuși acolo, lucrurile concrete, însă nu ne privesc. Eu m-am referit la discuții politice. Am spus însă că, deci, n-a trebuit să acceptăm întâlniri uh, politice cu Hamas, e vorba de Egipt, Există și alte țări care au legături cu Hamas, însă Uniunea Europeană, aceasta este poziția sa oficială și și Uh, acum vin la următoarea întrebare. întrebare. Este vorba de. Deci nu poate să fie parte la um, activități teroriste de facto. Reconstrucția. acest acest subiect va fi discutat pe larg la o conferință din februarie, însă Egiptul va, se va ocupa de organizarea conferinței, Egiptul fiind implicat în fiind și fiind vecin cu vecin cu Fâșia Gaza, a cerut ca această, organiz, ca această conferință să fie organizată acolo, pentru că această reconstrucție va fi operit, va fi foarte importantă uh, și pentru Gaza și pentru regiune și multe țări arabe vor juca un rol cheie. În legătură cu Uniunea Mediteraneană acum, bineînțeles, vom continua ca putere prevala, prevalentă în a, uh, politica Uniunii a, uh, Mediteranene este un lucru la fel de important ca și parteneriatul estic. Cooperăm strâns și am început discuții intense cu Egipt. Apoi uh, Franța, care este o putere foarte importantă uh, și după acest conflict. Um, situația este mai dificilă, însă am făcut, succes, am făcut progrese și am avut succes în uh, această problemă legată de Uniunea Mediter pentru Mediterana. Am fost întrebat uh, despre Hamas și lista cu organizații teroriste. Nu nu este vorba numai aici de declarații, ci este vorba de a, înce- de a opri activitățile teroriste. Multe lecții pot fi extrase, multe învățăminte pot fi trase. Um, succesul um, din Irlanda acum câtva timp, când IRA a um, declarat că abandonează acțiunile armate și nu s-au mai întâmplat și atunci au fost acceptați ca parteneri. O procedură similară ar trebui aplicată și Hamas. NATO pot să devin membru NATO numai dacă toate statele membre NATO sunt de acord. Așadar, dacă statele membre vor fi, toate, dacă statele membre NATO vor fi de acord cu aderarea Cipru, acest lucru se va întâmpla. în legătură cu infrastructura din Gaza. Acum sunt sigur că Statele Unite vor ajuta, vor contribui și ele și poate ceva va face și Israelul, dar cred că cea mai mare parte trebuie realizată de țările din Golf, țările arabe și Uniunea Europeană. Recunosc faptul că este puțin frustrant să reconstruiești aceleași clădiri după ce a fost, o clădire după ce a fost distrusă de șapte ori. Dar, în calitate de cetățeni a unei, uneia dintre cele mai bogate părți din lume, nu putem să spunem nu atunci când un vecin este la nevoie. Bo- iar oamenii bogați din Gaza sunt și ei în, la nevoie, la ananghie și de aceea au nevoie de ajutor. Vreau să-l întreb acum pe domnul Posselt. În legătură cu Croația, ne străduim să deschidem capitolele uh, capitolele de care este nevoie pentru procesul de aderare. Este vorba de o eroare aici. Nu e prima dată când procesul de aderare este blocat, după cum știm cu toții. Ciprul a blocat procesul de aderare al Turciei. Acum avem blocarea procesului de aderare al Croației. În ambele situații, Kosovo apoi. Trebuie să ne apărăm propriul punct de vedere. Există un singur teritoriu al Kosovo care nu poate fi împărțit. Acest lucru este perfect adevărat, dar cred totuși că trebuie să acceptăm totuși faptele concrete, să rezistăm ispitei de a, de a ne impune punctul de vedere cu forța. Acordul între ONU cu ONU a creat o nouă situație, dar cu toate acestea, în, partul, în partea nordică a Kosovo, face parte din Kosovo recunoscut ca atare. Trebuie să acceptăm situația și datorită numeroaselor acțiuni de violență din Kosovo, în Kosovo. Deci, uh, din păcate, nu este lipsit complet de vărsare de sânge, dar, fiind vorba de o perioadă de tranziție, trebuie să o acceptăm. Pace pentru pace și vom, vom uh, sperăm să avem succes în final. Accept that accept faptul că poate ar fi trebuit să fim la Strasbourg când s-au discutat problemele drepturilor omului și, după cum știți, aceasta este o prioritate a președinției cehe, dar ministerul nostru a fost implicat în, unele, în alte probleme, una Gaza, cealaltă Gazprom am uh, am uh, uitat de această uh, importantă ședință, întâlnire de la Strasbourg și sperăm ca data viitoare să fim reprezentați acolo în modul cel mai adecvat. Pentru mine, consider, deci eu consider că drepturile omului reprezintă una dintre prioritățile, obiectivele noastre prioritare. Strategia de implementare a drepturilor omului Cred că strategia este clară. Trebuie să participăm la discuții cu toți partenerii noștri din lume, pentru că drepturile omului sunt elementare și dacă vrei relații bune cu Uniunea Europeană, trebuie să ai o viziune clară și asupra drepturilor omului. Uneori ai parteneri care sunt, să spunem, care ignoră, mm, nu țin seama de drepturile omului. Este adevărat, în politica externă nu putem să ne alegem întotdeauna partenerii, trebuie să vorbim și cu state care, ne, care nu țin cont deloc de drepturile omului. Politica noastră însă, în acest domeniu, sprijină mișcările pentru drepturile omului, ONG-urile din toată lumea care apără drepturile omului și noi nu, vom, nu vom înceta această luptă dacă e vorba de Cuba, Burma sau Bielorusia. Și am spus, în, în, în, am menționat acest lucru și în discuțiile noastre cu Rusia. Sper că vom discuta, vom continua aceste discuții. Vom avea o nouă politică pentru democrație și drepturile omului. Sperăm că acest plan acest, sau acest program de lucru să fie acceptat, adoptat chiar anul acesta. Am vorbit deja despre prețuri și Nabucco. Dacă Uniunea Europeană devine activă în privința Nabucco, acest lucru este extrem de important. Noi vom sprijini orice fonduri vor fi puse în infrastructura energetică de către Uniunea Europeană pentru furnizarea de energie, de energie în Europa. Aceasta este o deficiență majoră, faptul că nu avem o politică energetică comună. Dar, poate datorită, prin această criză ne apropiem de acest obiectiv și, într-adevăr, cred că este foarte important să se investească bani în acest domeniu. Aveți dreptate. A existat un moment datorită crizei energetice, deci planul Medvedev, sunt sigur că vom reveni într-o zi pentru că nu este o idee nouă rusească, E vorba de un plan care se referă la securitatea și la arhitectura energetică. Poate prietenii mei din Polonia își aduc aminte de planul Rapatski, care a fost prezentat, deci acest plan prezentat de, de președintele Medvedev, care n-a fost pregătit perfect, Cred că au fost mai mult uh, idei, simple idei. Dar cred că îl putem, putem discuta despre el cu Rusia. Este important să continuăm discuțiile cu Rusia, dar oricum avem o, o arhitectură de securitate în Europa destul de bună și ea ar funcționa și mai bine dacă toată lumea s-ar ar fi pregătit-o Uh, și ar, s-ar ține de cele promise, iar Rusia să facă ceea ce a promis să facă, iar credibilitatea Rusiei în domeniul securității energetice ar fi mai mare. Am putea discuta dacă elemente noi ar trebui aduse Deocamdată e vorba de o politică în acest domeniu și în situații critice această structură s-ar fi dovedit uh, uh, adecvată mai întâi trebuie să vedem cum stau lucrurile și apoi să vedem dacă e nevoie de lucruri noi. Mulțumesc, domnule ministru. Trecem acum. Am uitat ceva. Nu putem să-l uităm pe domnul Brock. Da. Aș dori să-i răspund domnului, domnului Herman Brock. Nu știu ce crede dânsul. Există o teamă legată de o conștiință negativă în Rusia. Eu nu am avut acest sentiment, uh, o contrar, adică din potrivă. Uh, cred de aceea că putem porni de la această premiză. Trebuie să vorbim cu, Ru- cu Rusia, trebuie să insistăm pe un dialog insistent, um, trebuie și vom trebuie să avem succes, dar cred că pentru moment dialogul este dificil. Și dacă și dacă cineva cunoaște o strategie mai bună, care să dea rezultate în relațiile cu Rusia. Mi-aduc aminte de ceva din tinerețe, celebrul ministru al afacerilor externe, domnul Gromico, Gromilco, care era celebru pentru, pentru nuul său. Oricum, sper să avem succes și poate, poate Rusia uh, iar lupta, iar lupta între, cu gazelor cu Europa uh, poate nu a fost un succes așa de mare pentru ei. Ei și-au pierdut reputația de a fi de încredere. Și poate că atunci și cred personal că relația cu Rusia este una dintre cele mai importante obiective ale noastre. Vreau să repet, politică europeană comună. Atât timp cât avem o stare de lucruri în care politicieni europeni încep un, un pelerinaj la Kremlin și având iluzia că fiecare stat uh, ar ajunge, ar avea un rezultat mai bun individual decât Europa ca întreg, deci nu vom avea niciodată succes. Trebuie neapărat să definim, să conturăm o politică europeană comună. Thank you, thank you, uh, uh... Mulțumesc, domnule ministru. Uh, Uh, în primul rând pentru faptul că nu l-ați uitat uh, pe Elmar Brock. Apoi, faptul că există cineva care dorește să servească această politică energetică comună și trebuie să avem o memorie lungă pentru a nu repeta greșelile trecutului. Trecem acum la ultima rundă, trebuie să fiu ceva mai dur. Nu știu cât timp aveți la dispoziție, domnule ministru, cât doriți a fost răspunsul. Okay. So Mr. Beasley gave up his vote, yes? <laughs> Look, one minute maximum and I... Doresc să, limitez, să vă limitați intervențiile la câte un minut și voi fi foarte aspru. Doamna Hibașcova. În primul rând, bun venit, domnule ministru, mulțumesc pentru faptul că mi s-a acordat cuvântul. Aș dori să Vă mulțumesc pentru cuvintele la adresa tratatului de la Lisabona și eforturile în ceea ce privește fâșia Gaza, pentru că în uh, revenind la tratatul de la Lisabona avem nevoie de acest instrument pentru a merge mai departe. Prima mea întrebare se referă la situația din Gaza. De multe ori, domnule ministru, ați menționat Iranul și Siria. Cum anume va reflecta, se va reflecta conflictul din Gaza asupra politicii europene sau politicii președinției în ceea ce privește Siria. Apoi, în ceea ce privește relațiile transatlantice, presupun că una din chestiunile de bază se va referi la problema Afganistanului, care va fi politica UE în ceea ce privește Afganistanul, iar cea de-a treia mea întrebare sau remarcă se referă la... S-a oprit microfonul vorbitoare. You've asked us two questions. Sorry. Rămâne, rămâne la două întrebări. Uh, now we pass to um, Trecem acum la doamna Napoletano, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să apăr Amas, dar vreau să vă aduc aminte că această mișcare a fost deja în măsură să, asigureze, să asigure un uh, armistițiu de lungă uh, durată. De aceea, cred că este important să luăm în considerare faptul că este rezultatul războiului. Haideți să încercăm să nu abordăm chestiunea reconstrucției cu o tentă ideologică. Haideți să nu dăm ascultare doar Israelului, să-l ascultăm și pe Sarkozy, pe Brown, dar și pe palestinieni. Uniunea mediteraneană și avem de face deja cu o criză în ceea ce privește acest instrument, v-aș întreba, domnule președinte, dacă ar fi util să acordăm lui uh, Sarkozy posibilitatea de a rămâne copreședinte cu Mubarak până la intrarea în uh, vigoarea a tratatului de la Lisabona. Ce credeți? Mulțumesc, spune președintele. Domnule Duff, Andrew Duff. Domnule președinte, mulțumesc. O chestiune de ordin uh, faptic în ceea ce privește terorismul. Britanicii au început uh, să discute cu irlandezii înainte ca IRA să renunțe la atentate. Acum în ceea ce privește trupele care urmează să fie desfășurate de către francezi, nemți și britanici la granița cu Gaza, este prima dată când cele trei țări uh, desfășoară trupă în regiune. Trecut multă vreme de ultima dată. Aș dori să știu mai multe în ceea ce privește dimensiunile acestui angajament militar, momentul ales și dacă ne-ați putea promite, domnule Schwarzenberg, că Parlamentul va fi informat și consultat ca parte din acest uh, exercițiu de desfășurare a unor forțe comune de apărare. Mulțumesc. Domnule Galer. Mulțumesc. V-aș dori să vă urez succes pentru președinția dumneavoastră. Nu credeți că e totuși o problemă faptul că Quartetul pentru Orientul Mijlociu nu acționează ca, în comun, nu ar fi mai bine să ne punem uh, mai întâi de acord cu administrația americană, iar apoi să fie prezentate Israelului aceste propuneri. În al doilea rând, și în continuare celor spuse de domnul Daf, mă tem că multă lume este de acord uh, cu situația cum că acum avem armistițiu, refinanțăm infrastructura, dar prezența la fața locului în sensul uh, prezenței clare în regiune nu cred că se bucură de aceeași uh, primire. Uh, cum veți proceda în acest sens pentru a arăta angajamentul nostru? Domn, doamnă Gomez. Domnule ministru, în capitolul relațiilor transatlantice, una dintre prioritățile președintelui Obama a fost uh, închiderea sau este închiderea închisorii Guantanamo acest loc al uh, torturii. S-a spus că va exista o abordare coordonată pentru a primi prizonieri din uh, închisoarea Guantanamo. Sigur, Guantanamo va fi o chestiune crucială în relația cu Statele Unite. Și, dar în ceea ce privește trupele, unde este contribuția reală a Uniunii Europene? Mulțumesc, domnule Lansbergis. Domnule ministru, războiul veșnic din Palestina nu va înceta înainte ca fie Israelul uh, pleacă în exil sau ce ar fi preferabil pentru o uh, democrație, Hamas uh, să-și schimbe părerea. Probabil Hamas și Iranul. Imaginați-vă ce ar însemna o astfel de schimbare mentală la, pentru Hamas. Însă acest lucru presupune cooperarea Israelului. Însă, con- continuă atacarea Israelului cu arme, cu rachete. Însă cred că ar fi nevoie de o clarificare a scopurilor. Poate că uh, trebuie să ne gândim la suferința palestinienilor. Poate că merită să asistăm la o astfel de schimbare de opinie. Domnule Iuri. Hvala. <clears throat> Gospod minister, niste odgovorili izmed prejšnjih vprašanj tudi na vprašanje kolega. La ultima uh, rundă nu ați răspuns, domnule ministru, la întrebarea colegului din uh, CIP Cipru în ceea ce privește scutul antirachetă din Europa? Pentru că țara dumneavoastră participă la acest proiect. V-aș întreba cum anume vedeți relațiile cu Rusia? Nu ar putea fi acestea îmbunătățite prin o atmosferă mai bună în acest sens, adică dacă ne-am uh, dacă s-a renunțat la acest scut antirachetă. Vă întreb ca reprezentant al unei țări care participă în acest proiect. Știm că Rusia privește acest proiect uh, ca o amenințare și se creează deja condițiile pentru o nouă cursă în armării. Mulțumesc, domnul Bisley. Acum, în ceea ce privește Nabucco, s-a spus că dacă Comisia ar uh, aloca fonduri atunci uh, s-ar putea demara în această direcție. Ne-ați putea spune dacă Comisia intenționează să aloce astfel de fonduri. Noi am uh, propus o discuție cu domnul Pibalx în ceea ce privește atitudinea Comisia. Apoi, în ceea ce privește Troica, sunteți în consultări cu președinția franceză și cea suedeză în ceea ce privește țările Baltice, Uniunea Mediterană și Marea Neagră. Ceea ce privește războiul împotriva terorismului, când britanicii au avut un mandat în ceea ce privește Palestina, dacă <clears throat> țara mea ar fi ocupată, invadatorii m-ar descrie ca un terorist. Puteți dumneavoastră organiza după alegerile din Israel o conferință la Praga cu participarea israelienilor, palestinilor, americanilor și europenilor, astfel încât uh, să uh, europenii să preia conducerea în această problemă. Mulțumesc, spune președintele, a fost ultima întrebare. Domnul ministru, aveți cuvântul. important countries. Uh, as such, Există țări importante, atât de importante încât într-un context politic ca acesta trebuie să ținem seama de ele, mai ales în ceea ce privește fâșia Gaza și integritatea teritoriului palestinian și israelian. După cum știți, există, au fost deja încercări din partea anumitor state de a avea anumite discuții cu sirienii. Uh, președintele Sarkozy a mers la Damasc. Dar se pare că a existat oarecare rezervă Uh, Siria a spus uh, da în ceea ce privește încetarea uh, focului, pentru că existau uh, dovezi cum că comandorile Hamas din fâșia Gaza ar fi acceptat acest lucru, dar chiar și liderii uh, Hamas ar fi acceptat această idee și ar fi acceptat și o negociere sub leadership sirian. Dar după aceste discuții, contextul s-a schimbat. Și acum ca să mă refer la Iran. În ceea ce privește finanțarea activităților Hamasului uh, și a Hezbollah, uh, cred că acest lucru este destul de evident. Și acest lucru are o influență considerabilă asupra modului în care evoluează lucrurile. Uh, poli discuții politice între Iran, Statele Unite și Uniunea Europeană pot fi uh, duse la bun sfârșit, dar își vor menține poziția pe care o au Acum, Afganistanul a fost unul din subiectele întrunirii summitului uh, dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Uh, ei apără democrația în Afganistan. E vorba de acordurile de la Dayton. Și noi știm cât de Uh, este importantă partea civilă a eforturilor pe care noi le facem în Afganistan. Iar anumite țări membre ale Uniunii Europene ar putea să facă eforturi și mai mari în acest sens. În fond și la urma urmei, în Afganistan, noi ce facem? Apărăm libertățile noastre, securitatea noastră și nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru. Pentru a răspunde doamnei Napoletana. Într-adevăr, sunt de părere că este foarte important ca noi să întărim poziția președintelui Abbas, nu numai în teritoriile ocupate, dar și în fâșia Gaza. Iată o, un aspect de cea mai mare importanță. Hamas, atâta vreme cât își va păstra obiectivele și metodele sale, nu poate fi considerat ca partener oficial al Uniunii Europene. Deși poziția sa influențează situația din fâșia Gaza, dar poate că am putea convinge, putea discuta cu anumiți membri ai Hamas Și poate că am putea reconstrui lucrurile în fâșia Gaza cu ajutorul anumitor oficiali din Hamas. Cred că am putea aprofunda această idee. Reconstrucția, după cum v-am spus deja, este o prioritate care va putea fi discutată la conferința organizată la sfârșitul lunii februarie în Egipt. Și cred că vom avea acolo ocazia să aprofundăm uh, acest subiect. În ceea ce privește Uniunea pentru Mediterana, cred că putem găsi o soluție foarte bună împreună cu președinția franceză, o soluție care funcționează. Rolul Franței și a președintelui Sarkozy este menținut pentru că este un rol deosebit de important. Iar aranjamentul pe care l-am găsit cu Franța și cu Egiptul este unul satisfăcător și, după părerea mea, nu vor mai fi probleme uh, ulterioare. Și apoi, întrebarea domnului Duff cu privire la discuțiile oficiale între cabinetele uh, ministeriale și uh, reprezentanți ai IRA. Uh, da, într-adevăr, problema este că trebuie să găsești intermediarul potrivit pentru a lansa astfel de discuții și pentru a le aduce pe un plan politic. Uh, discuțiile pot continua odată ce armele sunt uh, depuse și nu mai există atacuri și pentru asta și în cazul Hamasului trebuie să găsim uh, intermediarul necesar, cel mai potrivit. Într-adevăr, sunt de părere că quartetul lucrează mai bine decât credem sau decât se pare la prima vedere. Pentru că fiecare membru al quartetului încearcă să obțină o situație de pace în Orientul Mijlociu. Poate că la începutul verii se va convoca o ședință pregătitoare, uh, ținând seama de urgența situației, însă Mie mi se pare că este un instrument folositor care aduce o dimensiune diplomatică suplimentară și care rezolvă anumite probleme. Noi am fost de acord, am dorit să vă amintesc acest lucru, că nu vom avea trupe ale Uniunii Europene care să fie trimisă. Um, au fost trupe care sunt trimise de anumite state membre, cum ar fi Franța, Spania, Germania, poate Italia, nu mai știu, în așa fel încât să ajute la păzirea coastelor uh, din fășia Gaza. Dar, încă o dată, nu este o afacere la nivel de Uniune Europeană, ci mai degrabă la nivelul anumitor state membre care trimit forțe acolo. Deci poate că nu e ceva care poate fi discutat aici la nivelul Parlamentului European, ci mai degrabă la nivelul guvernelor uh, și a parlamentelor naționale a țărilor care trimit acolo trupe. Acum, în ceea ce privește închisarea de la Guantanamo. Bineînțeles că există o urgență și am senzația că noua administrație americană care am repetat acest lucru de mai multe ori, va uh, pune capăt, într-adevăr, va închide, într-adevăr, acest, uh, acest loc, închisoarea de la Guantanamo. Acum întrebarea este întrebarea următoarea. Ce se va întâmpla, întâmpla cu prizonierii de acolo? Din ceea ce am aflat, se pare că se va adresa o cerere diferitelor uh, țări membre din Uniunea Europeană dacă acestea ar putea accepta uh, foști deținuți din uh, Guantamo. Cred că mai întâi ar trebui să întrebăm Statele Unite câți anume deținuți doresc, foști deținuți doresc să trimită și apoi eventual să lansăm o discuție. Noi nu i-am prins pe acești oameni, nu i-am închis în închisoare, uh, în fond de problema lor și poate că ar trebui să încerce să găsească o soluție. Însă sunt la dispoziția oricărui stat uh, european care ar dori să intervină în acest uh, dosar. Și acum, în ceea ce privește în ceea ce privește scutul antirachetă evocat de domnul Landsberger. Acest scut protejează continentul european. Poate că aș putea să vă amintesc un lucru. Că acest scut apără Europa, protejează Europa. Și e ceva efectiv. Noi am avut un mare succes în așa fel încât o parte din acest curs să facă parte din arhitectura NATO. E vorba aici de diplomația noastră în discuțiile cu eh, Statele Unite și am reușit acest lucru. Știu că au existat proteste din partea partenerului rusesc, știu că anumiți generali ruși au fost împotriva acestei idei, anumiți oficiali ruși au fost împotriva acestor uh, idei, plecând de la ideea că anumite rachete ar uh, uh, fi țintite către și ni s-a spus că anumite rachete ar putea fi țintite către Cehia și către Praga. Uh, Dar, cu toate acestea, am plăcerea să vă informez de faptul că acest sistem nu este țintit împotriva Rusiei. Nu ar trebui să reprezinte o amenințare pentru Rusia. Iar rachetele care se află uh, fie în Polonia, fie în Cehia, nu pot ajunge, uh, dată fiind construcția lor tehnologică, nu pot ajunge atât de departe ca și teritoriul rusesc. Trebuie să, aici ar trebui să intrăm în anumite detalii tehnice. Dar e vorba de securitatea și de apărarea noastră pe viitor și pentru asta trebuie să realizăm un lucru anumite țări din uh, Asia și Asia de Sud-Est au deja la dispoziția lor uh, arme nucleare sau sunt pe cale de a avea arme nucleare. Și trebuie să vedem care vor fi capacitățile noastre de uh, Uh, răspuns, care vor fi uh, tipurile de rachete pe care le vom avea, care vor fi uh, scopurile pe care ne le vom îndeplini în viitorul apropiat. Poate că e mai bine să te pregătești din timp pentru orice eventualitate. Știm foarte bine că pericolul nu este iminent, nu nu ne bate la ușă, dar poate că ar putea apărea peste câțiva ani. Și atunci întregul sistem va fi gata de intervenție, radarele vor fi uh, instalate deja în sudul Republicii Cehe, Polonia, de mai mulți ani de zile dorește să pună la punct un sistem întreg de uh, un nou sistem de uh, apărare și în acest fel vom fi pregătiți pentru a face față viitorului. Pot să vă spun că există deja radare similare în Danemarca și în Marea Britanie, iar acest lucru a fost discutat împreună cu partenerul Uniunii Europene în momentul în care s-a luat această decizie. Însă nu uitați un element, un element important și anume acest lucru reprezintă o siguranță, o securitate pentru viitor. De aceea cer întregului Parlament să accepte această idee ca atare. Mulțumesc, domnule ministru, ați acoperit o serie întreagă. Ați uitat ceva în subiect? Yes. Um, still was this, this, maybe yes. Um... Da, poate că da. Dacă deci nu e hotărâre, ci dumneavoastră ca președinte al Comisiei, uh, pentru că prezidați uh, lucrările, deci dumneavoastră hotărâți. Uh, și uh, vor exista consultări în viitor în legătură cu proiectul Nabucco. Ideea unei conferințe însă în uh, Praga pe tema procesului din Orientul Mijlociu trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile, uh, ce se va întâmpla cu um, încetarea focului. Vom vedea așadar care va fi rezultatul întâlnirii viitoare și în ce măsură se va implica administrația americană, deci uh, și vizita mea viitoare, din luna viitoare de la Washington. Administrația americană nu trebuie să facă aceeași între uh, greșeală pe care au făcut administrațiile uh, anterioare, adică să amâne problema din Orientul Mijlociu, să, să o amâne. Acum situația economică este diferită și este sarcina lor cea mai importantă. Mulțumesc, domnule ministru. Întrebările pe care vi le-am pus au pornit de la iteza că veți rezolva toate problemele lumii. Uh, și chiar dacă reușiți să, să rezolvați numai jumătate, vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult și sperăm să ne revedem în viitor în timpul președinției cehe. Mulțumesc! not No? So, colleagues, we still... Deci, dragi colegi, mai avem încă ceva de făcut în această după-amiază. Să începem cu punctul 17 raportul anual privind aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comună. Raportorul președintele nostru, domnul Sariovski, îi dau cuvântul. Raportul anual, așadar, de evaluare și a intra într-un dialog cu Consiliul privind uh, PESC. Încercăm să organizăm lucrurile puțin diferit, cerând mai mult de partea Consiliului și concentrându-ne mai mult pe, um, pe strategie, fiind mai puțin descriptiv. Am rugat Consiliul să nu prezinte o listă cu ce s-a făcut până acum, ci să ne prezinte mai multe, mai multe abordări strategice. Acest raport incorporează, în a doua variantă, cele mai multe din părerile dumneavoastră, amendamentele dumneavoastră și uh, de unde rezultă 14 compromisuri. Dacă ceva nu a fost incorporat, nu pentru că nu am fost de acord, ci pentru că formatul pe care l-am agreat uh, este să ne concentrăm, formatul raportului este să ne concentrăm pe problemele uh, esențiale pentru pesc, unde Uniunea ar trebui uh, și poate să fie prezentă. Pentru că celelalte aspecte sunt mult mai numeroase. De exemplu, și este sugestia domnului Anuschevici să, să, accept, să ne ocupăm de Asia. Eu n-am acceptat această sugestie. Aceasta, acest lucru mă face să vă propun așadar 14 amendamente de compromis. Primul, cu privire la agenda transatlantică, a doua, al doilea, principiile și valorile pe care trebuie să se bazeze PESC, al treilea, strategia europeană de securitate și unele, unele sugestii nu le-am incorporat pentru că în paralel există și raportul domnului Carl von Fogau, așa că nu trebuie să uh, ne să duplicăm. Al șaselea Bosnia-Herzegovina, al șaptelea pe parteneriatul estic, inclusiv relația dintre parteneriatul estic și cooperarea în, domeni, în regiunea Mării Negre? Însă, așa cum a spus și domnul ministru Schwarzenberg, acestea ne ajută ne ajută la o formulare corectă a acestei relații. Apoi, nouă, Rusia, 10, Orientul Mijlociu. Nu văd aici însă acum uh, coordonatorul Poate vom avea nevoie de un uh, vot uh, pe părți. 14, 13 uh, Afganistan și 14 păr, părerile, opiniile sugerate de, de um, Comisia um, Buget. Am avut o colaborare foarte bună, am vorbit cu raportorii uh, din umbră din toate grupurile politice și am, așa cum v-am spus, am încercat să fiu de bună credință și să incorporez toate comentariile făcute, plus cele două, mai puțin cele două excepții sau comentarii pe care le-am menționat și care ar trebui să fie, la, să fie unul în, în raportul uh, PESA deci, chestiuni importante în sine, dar nu neapărat în miezul politicii uh, PESC în prezent sau în viitor. M-am gândit că aceasta, uh, această incluziune ar lărgi prea mult uh, zona, mm, domeniul raportului meu. Noi ne referim clar la metoda de lucru și cred că Consiliului îi place această abordare în care lucrăm, îmbunătățim treptat și reciproc rezultatele activității noastre. Nu putem să fim atât de vorbăreți. Nu știu cum să spun asta în engleză. Deci să vorbim atât de mult, să fim atât de vorbăreți, locvaci și să intrăm absolut în toate amănuntele. Așadar, pentru colegii ale căror comentarii nu au fost incorporate. Sunt, așa cum am spus, sunt de acord cu substanța lor, dar nu și cu locul lor în raportul meu. Trebuie, sunt de acord, trebuie să avem un, un raport, un dialog real cu Consiliul pe probleme geografice, de exemplu, și apoi să așteptăm reacția. Și așa cum poate ați observat deja, raportul următor al Consiliului Deci și Consiliul intră în acest dialog citând pozițiile Parlamentului. Aceasta este o calitate nouă pe care dorim să o realizăm, nu numai a fi informați, așadar, ci și a contura și a influența politica externă în ceea ce privește acordul interinstituțional prin care trebuie să adaugăm valorile procesului democratic. Atât am vrut să spun în linii mari în introducerea la raportul meu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu. Să mergem, să începem. Uh, doamna Copa, din nefericire, raportorul nostru din umbră nu este prezent și așa că voi exprima eu părerea dânsului și părerea grupului. Vreau să-i mulțumesc domnului domnului uh, Sarius Volski pentru raportul său pentru... și vreau să-i mulțumesc și pentru uh, dorința, da, pentru uh, faptul că a realizat uh, amendamentele de compromis. Credem că acum, prin aceste amendamente de compromis, avem un text mult mai echilibrat. Indiferent dacă putem susține sau nu acordurile pe anumite teme. Vreau să mulțumesc pentru să menționez îmbunătățirile în patru domenii. În primul rând, dimensiunea estică, pentru că este foarte important să clarificăm relațiile dintre, între uh, diferite politici, uh, de exemplu, uh, poziția strategică a Rusiei, pentru că oricum um, există anumite discrepanțe în relația noastră cu Rusia. Apoi, uh, situația din Mediterana, toate uh, lucrurile legate de Uniunea pentru Mediterana sunt bine reflectate în text, inclusiv rolul uh, Uniunii pentru Mediterana, în al treilea rând, Africa a fost foarte important să menționăm nevoia unei pol unor politici mai largi, fără să ne concentrăm numai pe conflictele majore, recunoscând în același timp caracterul serios al, grav al acestora. În patru America Latina a fost important să se menționeze um, acordurile de asociere, mai ales că acum primul raport biregional urmează să fie semnat cu UE. Un, pe un punct nu am fost de acord cu raportorul și anume Israel și um, situația din Gaza? Dat fiind scenariul actual, a, menționarea îmbunătățirii relațiilor cu Israel nu este cel mai, nu considerăm că este cel mai adecvat, de aceea am sugerat un vot pe părți. pentru că am considerat că în regiunea respectivă sunt alte chestiuni mai importante de dezbătut. Am prefera ca Bosnia-Herzegovina sau dimensiunea estică să fi fost tratate cu mai multă profunzime, deși suntem de acord, suntem conștienți de de, de caracterul dificil a realizării unui asemenea uh, raport cu atâta profunzime. Am dorit să subliniem, încă o dată să repetăm mulțumirile noastre biroului domnului Sarius Bolski și de asemenea secretariatelor diferitelor grupuri politice. Aș încheia spunând că un, un nou amendament pentru, para, pentru aliniatul 22A, vi-l citesc. Regretăm blocajul Uniunii pentru Mediterana datorită crizei curente din Gaza și uh, ne exprimăm uh, speranța că cooperarea cu UE uh, se, va fi reluată ținând cont de scopurile comune din Orientul Mijlociu. Mulțumesc. Domnul Lagandi. Mulțumesc. Așa cum a spus uh, raportorul meu din umbră, raportorul conține multe elemente bune, pozitive, cum ar fi consolidarea OSCE, multilateralismul, dar totuși nu am înțeles de ce n-ați inclus um, câteva din amendamentele pe care le-ați menționat, pentru că sunt de importanță crucială pentru pentru subiect. Amendamentul 52 se spune că orice parteneriat din Caucazul de Sud nu va funcționa dacă, până nu se va soluționa problema din Nagorno-Karabakh. Ați spus, uh, min, ați spus minus în fața acestui amendament. Apoi, amendamentul 79, în care de, se deplânge faptul că mm, a încetat dialogul între China și Dalai Lama. Uh, este o poziție acceptată aceasta, moderată, a Parlamentului, sprijinită până acum. Trebuie Amendamentul 30 mi se pare mai controversat, în care cerem o evaluare a utilității, a utilateralismului, adică să nu îl eliminăm, ci să vedem dacă este util, dacă funcționează. Aceasta nu se bazează pe perspectiva noastră a verzilor, ci pe a, pe diferitele uh, hotărâri ale Curții de Justiție care critică unele lucruri, a pune pe listă, a scoate de pe listă și cred că este o preocupare legitimă pe care trebuie să o uh, uh, studiem Așadar, vă rog să analizați aceste amendamente, să vedeți dacă nu cumva le puteți uh, include în raportul dumneavoastră și apoi, în ultimul rând, o eroare în amendamentul de compromis 5 în legătură cu Kosovo, pentru că acolo se spune că misiunea EULEX, despre care am vorbit în această dimineață în cadrul raportului meu pentru Kosovo, starea este neutră. Se pare că este adevărat la prima lectură la, sau la prima citire, dar nu e așa. În uh, raportul Ban Ki-moon se spune eulex funcționează sub umbrela UN și statutul este neutru. Uh, nu e nicio coincidență aceasta, se spune că statutul EULEX este neutru, de aceea v-aș ruga în compromisul 5 să, să eliminați această combinație între statutul neutru și EULEX. Mulțumesc foarte mult! Domnul Mladenov. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut două amendamente și mă bucură să văd că unul din ele cu privire la Afganistan a fost inclus într-un compromis. Eu cred că elimină o posibilă neclaritate în raport și anume discuțiile politice între toate acele fracțiuni politice din Afganistan. Uh, Comentariul meu se referă la amendamentul 72, unde am încercat să clarific textul cu privire la politicile UE în Irak în două privințe. În primul rând, în sprijinul procesului de creare a instituțiilor democratice și, în al doilea rând, în sprijinul misiunii EU-Just care, din fericire, a fost extinsă acum. Sperăm uh, că raportorul va recomanda și sprijinirea amendament, sprijinirea amendamentului 72, doamna Hibașcova. Mulțumesc foarte mult. Am să mă refer la amendamentul 67 modificat care se regăsește la compromisul 1020A. Au existat negocieri foarte dificile acum o săptămână cu privire la situația în Gaza și Israel Există o dezbatere cu privire la amânarea și a existat un consens foarte clar, așa cum știm uh, din săptămâna trecută, a tuturor partidelor politice, cum că chestiunea clasei superioare nu va fi menționată în ceea ce privește conflictul din Gaza, trebuie să ne concentrăm acum asupra situației umanitare, asupra reconstrucției. Cel puțin acesta a fost acordul între Verzi, Socialiști și PPD. De aceea vă rog să reconsiderați uh, amendamentul 20A care este inclus la compromisul 10. Mulțumesc uh, încă o contribuție Din câte am înțeles eu, atunci când am negociat uh, compromisul uh, cu privire la Gaza, lucrurile erau un pic diferite. Am înțeles să, uh, să includem la considerente în sensul că Parlamentul European are toată înțelegerea uh, pentru dorința de îmbunătățire a relațiilor De aceea nu sunt în totalitate de acord cu ceea ce spunea doamna Hibașcova, dar nici cu formularea din acest text. De aceea aș prefera poziția agreată săptămâna trecută, în sensul că în, până în momentul de față Parlamentul European uh, nu și-a dat acordul. Cel puțin acesta este, um, este abordarea mea și a grupului meu cu privire la această chestiune. Mai acord încă o dată cuvântul doamnei Hibașcova, iar apoi raportorului Sarius Volski. Mulțumesc! În cadrul negocierilor uh, am uh, ajuns la poziția declarată Uh, de amânare, dar nu a fost o este o, o linie acceptată, negociată și acceptată de toate partidele politice. Bine că avem o înțelegere, domnule Sarius Volski, pentru observații în încheiere. Acest raport trebuie văzut în completare și în conexiune cu rapoarte mai detaliate, dacă ar uh, însuma toate aceste, uh, toate celelalte rapoarte ar mulțumi poate pe toată lumea, dar nu asta este sensul. Pentru că dacă însumăm toate aceste lucruri, documentul devine ilizibil, mult prea voluminos. De aceea am aplicat așa o abordare de cenzură, să-i spunem. În al doilea rând, este un raport care ar trebui privit ca fiind de actualitate pentru câteva săptămâni. Pentru evenimente care se întâmplă lunea sau întâmplă lunea trecută există rezoluții de urgență. Revin acum la remarcile colegilor mei. Doamna Copa, cu privire la dimensiunea estică și Rusia. Dimensiunea estică, astăzi am avut dezbaterea, vom utiliza regula 103 și va exista o rezoluție de concluzionare. Nu mai e cazul să intrăm uh, în mai multe detalii în ceea ce privește Euromed. Cred că compromisul 11 este satisfăcător. Nu există un acord cu privire la gază, iar după ce am ascultat-o pe doamna Hubașcova, propun să retragem întreaga parte cu privire la actualizare, văzând că două părți preferă să nu aibă această completare. Amendamentul oral 22A Întrebarea este dacă impasul în ceea ce privește Uniunea Mediteraneană se datorează problemei în Gaza, pentru că interrelația dintre cele două nu este foarte clară și nu este nici simplă. Însă toate aceste chestiuni se regăsesc în rezoluții cu privire la Euromed dedicate acestei chestiuni. De aceea apelez la înțelegerea dumneavoastră. Putem intra în detali, mai, în mai multe detalii. Domnul Lagandaic, Nagor- doamna, Nagorno-Karabakh, aveți uh, dreptate, însă nu putem vorbi despre orice conflict înghețat, că ar trebui să mai adăugăm 10-15 para aliniate. În ceea ce privește China, sunt uh, 100% de acord cu preocuparea dumneavoastră în ceea ce privește Tibetul, pentru că nu s-a făcut nimic, dar tocmai din acest motiv, pentru că noi suntem absenți în acele discuții, nu vreau să menționez acest lucru. Pentru că în ceea ce privește drepturile omului, Tibet și China Uniunea Europeană a manifestat uh, impotență. În ceea ce privește lista teroriștilor, e o chestiune atât de importantă care ar trebui probabil să transmitem Comisiei Libe. De aceea nu v-aș sfătui să vă aventurați pe nisipuri atât de mișcătoare cu o singură propoziție. În ceea ce privește Lex, propunerea a fost acceptată, domnule Mladinov. 72 cu privire la Irak, luăm în considerare, doamna Hirbașcova a plecat. Retragem actualizarea, așa cum a fost sugerată domnul Neitz. E bine știut faptul că acest Parlament nu și-a dat acordul cu privire la actualizare. Mulțumesc. Vă aduc aminte că acest raport va fi votat mâine dimineață. Haideți să trecem la următorul nostru punct, strategia europeană de securitate și PESA. Dau cuvântul raportorului, domnul Van Vogel. Domnule președinte, dragi uh, colegi, la elaborarea acestei strategii, dificultatea a constat în faptul că Consiliul a finalizat uh, lucrările sale cu privire la această strategie doar la finele anului trecut, astfel încât a trebuit să lucrăm mai întâi cu modificările presupuse. Doresc să spun că sunt foarte recunoscătoare reprezentanților Consiliului, am lucrat foarte strâns și ne-am informat reciproc, astfel încât am putut anticipa oarecum cum anume va arăta propunerea Consiliului. Acum, în ceea ce privește amendamentele de compromis, mai e vorba de președinția franceză, dat fiind însă faptul că președinția franceză s-a finalizat, cred că am putea modifica acest cuvânt ambitions și să înlocuim cu initiatives.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 explained before. Third point, missile defense. My estimation, and I'm not the only one, is President Obama will need all his money for other purposes. Președintele Obama are nevoie de toate scopurile lui decât față decât în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în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 politice și anume că extinderea strategiei europene a avut loc în momentul în care acest raport era deja în curs de elaborare și de aceea stadiul actual poate fi redat doar uh, parțial. Cred că ar trebui să spunem însă acest lucru. Colegul Cune, în amendamentul său numărul 63, în partea introductivă descrie lucrurile în mod corespunzător. Partea a doua a amendamentului, mă rog, nu pot sprijini din punct de vedere politic. Însă trebuie spus că Parlamentul nu a fost implicat corespunzător în acest proces, de aceea dorința mea de a include acest lucru aici. Ce mi s-a părut foarte interesant, domnule von Vogau, a fost faptul că la amendamentul 20 al colegei Angelica Ber, sprijiniți prima parte a dării de seamă parlamentare, dar partea a doua, respectarea dreptului internațional și dreptului umanitar. Ați respins-o aici, am fost uh, șocat, trebuie să spun. Sper că mâine împreună cu liberalii, socialdemocrații și verzii, vom reuși să rea- reincludem dreptul internațional în uh, acest raport. În ceea ce privește controlul parlamentar, spuneam că este un punct unde întreaga subcomisie sede este de acord. Ce mi se pare interesant este afirmația dumneavoastră cu privire la Georgia, unde spuneți că Rusia ar trebui să reacționeze la acest conflict. Cum să reacționeze dacă nu se specifică părțile în conflict? Cred că se poate spune în mod clar Că Georgia a inițiat acest conflict și Rusia a răspuns uh, disproporționat. Sper că și aici vom găsi o soluție corespunzătoare mâine. În ceea ce privește tratatul de interzicere a armelor nucleare, mi se pare un punct de asemenea corect. În opinia noastră însă acest uh, raport merge în direcția greșită pentru că se salută colaborarea cu forțele civile, colaborarea între NATO și Uniunea Europeană, la fel și extinderea componentei militare a Uniunii Europene. Avem un amendament 152 unde ne manifestăm nemulțumirea cu acest lucru pentru că vrem ca Uniunea Europeană să fie un actor civil. Mâine vom iniția un uh, vot minoritar și vă rog să aveți înțelegere că încercăm uh, să venim cu acest amendament.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 ha decidido terminar sus objetivos militares. esa ha sido nuestra gran aportación a la seguridad y defensa. Eu, nuestro grupo, desde luego... Grupul nostru, bineînțeles, nu poate fi de acord cu această cale de acțiune și nu poate fi de acord cu faptul că am avea un sistem care să fie în strânsă legătură cu sistemul nord-american. De aceea mi se pare oricum patetic faptul că trebuie să așteptăm să vedem care este părerea președintelui Statelor Unite ale Americii pentru a avea noi înșine o poziție. Acest lucru mi se pare patetic. Uh, acest lucru nu are cum să contribuie la un adevărat spațiu european de apărare. De aceea politica noastră de apărare trebuie să fie uh, schițată de noi înșine, plecând de la dreptul internațional, plecând de la uh, uh, ideea de demilitarizare, obiectivul fiind obiectivul zero. Și cred că în acest sens, votul nostru, votul grupului nostru, nu va fi favorabil nici acestui raport, nici raportului următor pe ordinea de zi referitor la rolul NATO. Thank you. And finally, Mr. Landsbergis. Mulțumesc și în final, domnul Landsbergis. I completely... Mulțumesc. Sunt în total dezacord cu amendamentul oral prezentat de domnul Cune, ca și cu multe am, din amendamentele elaborate în legătură cu țările baltice și propun să le uh, eliminăm. Sau au fost, s-au bazat pe o idee care se pare că a fost, ca și cum ar fi fost redactată de la fonten. În cazul unui atac eventual, tu ești cel care ești cel vinovat. Recent, Georgia este prezentată ca fiind vinovată pentru că a pierdut teritorii ocupate, ades pentru că am împrăștiat, a rispit cetățeni, iar Georgia astăzi este lăsată fără mijloace de apărare, cum este ordinul uh, Kremlinului pentru uh, ca și alte țări. Uh, așa cum sugerează unii colegi, îngrijorările țărilor baltice nu ar trebui să fie luate în considerare de Uniunea noastră de valori și solidaritate. Încă o formulă a apărut iar atacul uh, din Londra, care a omorât uh, un uh, cetățean britanic și apoi războiul din, ce, din ceea ce numește Rusia spațiu, fostul spațiu sovietic, Ne gândim, așadar, ce să facem în cazul unei apărări Uh, unei uh, da, apărări eventuale a statelor baltice, a țărilor baltice. Știm că nu ne putem baza pe Uniunea Europeană, ci numai pe NATO. Mulțumesc, domnule Sala Franca. Foarte scurt, mai avem încă un raport de discutat și doar 18 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Cred că este important să plasăm uh, în context, în mod strategic, acest reform. Cred că nu trebuie să confundăm uh, ele, detaliile cu uh, elementele fundamentale. S-a spus aici, uh, în momentul în care s-a criticat acest raport, că acest raport nu se referă la securitatea cetățenilor. Mie mi se pare fals acest lucru. Este evident că Uniunea Europeană are nevoie de politică externă de securitate uh, și de apărare care să permită tocmai protejarea cetățenilor europeni. Se pare că în lumina noilor configurări, noilor amenințări, um, strategia europeană ar trebui să fie uh, reorganizată ținând seama de aceste noi amenințări, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul NATO. Este evident că în ziua de astăzi Uniunea Europeană nu și-a întărit capacitățile sale autonome de, de, de apărare și am putea confunda utopia și realitatea, însă faptele sunt așa cum sunt și faptele sunt foarte consistente și foarte dure. Și adevărul este că statele membre ale Uniunii Europene, cele 27 de state membre, au susținut aceste obiective în cadrul acestei strategii europene de securitate. Raportul acesta conține și elemente foarte pozitive pentru că stabilește care sunt interesele clare de siguranță și de securitate ale Uniunii Europene, stabilește anumite provocări, stabilește noi relații cu Rusia și construiește o adevărată capacitate a Uniunii Europene, așa cum și-o doresc cetățenii europeni. Este evident acest lucru și este uh, foarte clar, domnule președinte, că există anumite subiecte controversate, putem recunoaște acest lucru. Spre exemplu, scutul antirachetă e un subiect controversat, uh, Însă așteptăm deocamdată, suntem în ajunul uh, discursului uh, domnului Barack Obama și vom vedea care va fi acesta. E adevărat că raportorul a subliniat foarte multe subiecte, însă nimeni nu are dreptul să-i conteste dorința sa de claritate și de progres. Iar uh, mâine vom decide asupra două, trei puncte controversate, vom vedea care va fi votul față de acest raport. Și cred eu, domnule președinte, că în uh, înțelepciunea sa, comisia noastră va face o alegere potrivită. Dar cred că ar fi o greșeală politică în momentul în care cerem un control parlamentar față de această politică europeană Europeană de Apărare și de Securitate ca Parlamentul să nu susțină un raport care tocmai încearcă să pună în centrul acestei activități um, de, de, de apărare și securitate și dimensiunea parlamentară. Putem zice ce am vrea noi să spunem în această comisie, dar eu cred că această politică este pe larg cerută de mare majoritatea cetățenilor europeni. De aceea uh, trebuie să fim foarte atenți cu acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul acum domnului Van Vogau pentru un rezumat. Mulțumesc și eu pentru această dezbatere și schimb de opinie. Eu cred că în ceea ce privește amendamentele au mai rămas uh, trei lucruri care sunt încă în discuție. I-aș spune domnului Cune Că aș fi preferat că aceste repetiții să nu apară, dar sunt lucruri uh, care nu se pot elimina. Sigur că sunt lucruri pe care le-am zis și în anii precedenți. Apoi, în ceea ce privește războiul uh, cibernetic, cyber warfare, sunt uh, dispus să folosesc alt termen. Cyber warfare poate nu este cuvântul cel mai potrivit, cyber attacks poate ar fi varianta mai bună, poate că uh, putem discuta acest lucru, dar cred că și aici vom reuși să găsim o soluție. Apoi chestiunea statelor baltice. Aici sunt două lucruri. Amendamentul Vogau spune foarte clar că e nevoie de o planificare, la fel și amendamentul Cune, dar în într-un mod așa de cifrat încât uh, în calitate de cetățean care ar fi confruntat cu această formulare pe stradă, n-ar putea înțelege nimic. Eu sunt aici pentru o formulare clară și răspicată. Și dacă acest lucru nu va întruni majoritatea, <clears throat> uh, sigur putem uh, reveni la propunerea domnului Cune. În ceea ce privește scutul antirachet, aici există păreri diferite. Auzindu-l astăzi pe ministrul Schwarzenberg, nu e deloc sigur cum se va comporta administrația americană. Dacă acest scut ar fi să fie construit, trebuie să avem grijă ca interesele europene să fie luate în considerare în mod corespunzător. Acesta este, de fapt, conținutul articolului pe care vi-l propun aici. Colegului Daf aș dori să-i mulțumesc uh, din suflet pentru observațiile sale. Eu cred că președinția franceză, care a fost influențată și de conflictul cu Georgia, care l-a administrat foarte bine, dar și alte lucruri au uh, avut uh, succes și negocierile cu Chadu și, și alte elemente, de aceea trebuie să avem o abordare echilibrată. În ceea ce privește partea de uh, securitate umană, human security, cred că este o noțiune foarte interesantă, la fel ca și responsabilitatea de a proteja, dar nu cred că atacul, că incursiunile uh, la incursiunile militare ar uh, interveni această responsabilitate de protejare. Sigur că aici probabil intru în conflict cu domnul Flüger, dar sunt dispus să avem o dezbatere mai largă. În ceea ce privește Georgia, în formularea inițială a raportului meu nu apare, ceea ce este probabil greșit. Aici încerc cu un amendament oral să vin cu o formulare care poate nu este la fel de moale ca cea uh, pe care o avem uh, în fața noastră, M-aș bucura însă ca mâine dimineață să mai avem încă o dată ocazia să discutăm și cu raportorii din umbră cu privire la chestiunile rămase încă nerezolvate. Mulțumesc! Mulțumesc, votul va avea loc mâine și trecem acum la cel de-al treilea Raportul nostru care are o strânsă legătură cu cel precedent și care se referă la rolul NATO în structura de securitate a UE. Domnule Vatanen, aveți cuvântul. Well, how much time do you give for us? Mulțumesc, domnule președinte. Cât timp avem la dispoziție? 5 minute? 10-12 minute. Eventual, dacă preferați, putem să abordăm subiectul mâine dimineață. Poate că ar fi mai înțelept să facem așa, domnule președinte. Haideți să fim corecți. Nu pentru că e raportul meu, dar sincer. Nu, sincer vă spun, nu pentru că e raportul meu, ci pentru că trebuie să analizăm substanța acestui raport și cred că acest raport merită un pic mai multă atenție. Da, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, spune domnul președinte, e un subiect deosebit de important, tocmai de am și făcut această sugestie. De aceea, mâine dimineața la ora 9 vom începe direct cu raportul dumneavoastră. Și acum mergem la, să ne uităm la televizor să vedem care va fi discursul domnului Obama.